Jeśli byście Państwo pozwolili, to byśmy rozpoczęli. Doamnelor și domnilor, aș dori să începem. Avem o întârziere de 15 minute. Însă sperăm că ni se vor mai alătura și alți colegi. Azi e luni și mulți dintre noi încă călătoresc dinspre casă spre Bruxelles. Ați primit ordinea de zi și pentru a începe, câteva explicații. Firește, vom începe cu ordinea de zi. Iar eu înțeleg că putem adopta ordinea de zi. Acum, comunicări ale președintelui. Această ședință este difuzată pe internet. Avem uh, interpretare în 19 limbi, exceptând estonă, estona, uh, letona, malteza și slovaca. Pentru asta ne cerem scuze. După cum uh, știți, nu ne-am întâlnit săptămâna trecută și asta din cauza probleme de sănătate a comisarului responsabil, care între timp s-a însănătoșit. Domnul Katainen ar fi putut să îl înlocuiască la prima parte a uh, ședinței, însă pentru cea de-a doua parte, domnul Pleva trebuia să dea răspunsuri. Însă ne-am consultat cu coordonatorii și am conchis că ar fi poate mai bine să așteptăm întâlnirea cu uh, domnul uh, Hogan iar aceasta a fost decizia noastră finală. Aveam uh, două opțiuni, și anume uh, subiectul să fie discutat la plenară miercuri sau la o întâlnire specială a comisiei noastre joi. În urma unor uh, activități ale secretariatului, ne-am pus de acord că ar fi bine să face totul uh, ca parte a mini-sesiunii. Aceasta a fost uh, uh, și dorința majorității coordonatorilor. Așadar, miercuri, deși n-am primit încă ordine de zi, totul se va petrece în jurul orei 11 noaptea. Atunci va fi discutat subiectul în plenară. secretariatul mă corectează, nu se pare că am putea discuta subiectul la orele 19, însă vom vedea care va fi decizia finală de îndată ce vom uh, vedea uh, ordinea de zi. Însă important este să reținem că acest subiect va fi discutat în plenară. Vom uh, discuta despre criza agricolă și de pe piețele agricole. După cum știți, uh, subiectul va fi discutat uh, și de către miniștri la Luxemburg uh, astăzi sau mâine. Știți și care este propunerea Comisiei Europene în legătură cu fondurile care pot fi operite câtă vreme cad în afara bugetului pentru politica uh, agricolă. Practic este un pachet financiar suplimentar care va fi oferit pe lângă fondurile agricole. E vorba despre un pachet care va fi împărțit în pachete naționale și care va face obiectul unor acorduri în uh, Consiliul uh, de Ministri mâine. În același timp, vor fi definitorii principiile în conformitate cu care statele membre uh, ar trebui să folosească banii. Însă, până la urmă, acestea sunt uh, informații generale cu care sunteți uh, familiarizați. Vom primi detalii după întâlnirea Consiliului de Ministri. Aceste informații ne vor fi oferite de domnul comisar în persoană la întâlnirea de miercuri. Cam atât în legătură cu acest uh, subiect, pentru că acesta putea să vă fie uh, neclar. Pe durata vacanței uh, am avut un schimb de scrisori, uh, informațiile au trecut dintr-un sens în altul, pentru că cu toții în această perioadă de vară, cred am avut numeroase întâlniri cu fermierii din circumscripțiile noastre. și la aceste uh, întâlniri poate ni s-au pus întrebări sau am putut vedea care sunt așteptările fermierilor. Însă, în uh, uh, același timp, am putut să le oferim informațiile pe care le dețineam în acel moment. Cam atât în legătură cu acest subiect. Haideți să trecem la următorul. Dacă aveți însă întrebări specifice, cum nu văd să fie cazul deocamdată, puteți să le adresați dar dacă nu, putem trece la punctul 3 și anume vom uh, adopta procesele verbale ale întâlnirii noastre de pe 15-16 iulie. Știți procedura. Pot să vă mai transmit și o știre care s-ar putea să fie una neplăcută. E ultima întâlnire la care aparte doamna Paulson. Dânsa a făcut multe pentru agricultorii din Europa și pentru comisia noastră. Știm ce angajată a fost uh, în uh, domeniul său, care are de-a face mai degrabă cu bunăstarea uh, animalelor, sănătatea animalelor. Ea a fost cea uh, care a dus uh, mare parte din această povară aici. Înainte ea a fost uh, uh împărțită cu doamna Iegle, dar mai recent uh, i-a revenit uh, în totalitate. Ea a dus la final foarte multe dosare relevante care vor rămâne în urma sa mulți ani de acum înainte. De aceea am dorit să uh, îi solicităm doamnei Paulson, dacă va fi cazul, ca toți cei care se vor ocupa pe viitor de aceste subiecte să aibă posibilitatea de a o solicita și asta pentru a-i putea folosi experiența și sfaturile, astfel încât noi, ca membri, precum și agricultorii, să putem profita de pe uh, urma experienței sale bogate. Întotdeauna ne vom aduce cu drag aminte de dumneavoastră, întotdeauna veți fi binevenită la uh, ședințele noastre. E greu pentru mine să-mi găsesc uh, cuvintele pentru a exprima ceea ce mi-aș dori să exprim în acest uh, moment, însă pot să vă transmit foarte multe mulțumiri și cele mai bune urări. Și asta pentru următoarea etapă din viața dumneavoastră. Doamnă Paulson, dacă doriți să vă exprimați, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte, foarte mult! Sunt uh, fericită, sunt mulțumită și ca să fiu uh, sinceră, acum 66 de ani și 6 luni am primit uh, primul salariu. Am scris cărți, am 10 copii, am fost fermier, Prin urmare, puteți uh, înțelege că a fost uh, minunat pentru mine să pot să călătoresc în uh, Spania, în Italia și așa mai departe. Pot să vă spun că îmi iubesc și soțul și că voi lua lucrurile așa cum vor veni. Sper sincer că voi, cei care veți continua activitatea aici, vă veți aminti de legătura dintre nevoia de alimente a omului și uh, buna funcționare a mediului uh, rural. Sper că nu veți uita de diversitate, biodiversitate, diversitate socială și culturală. Avem nevoie de toate acestea. La un moment dat, 75% din populația lumii va trăi la oraș. Gândiți-vă cât de esențială va fi atunci agricultura pentru supraviețuirea umanității. Există o legătură clară între agricultură, bunăstarea copiilor, sănătatea publică și viitorul umanității și al mediului nostru. Toate au legătură unele cu celelalte. Priviți totul ca un întreg. Asta vă rog și protejați mediul rural. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste cuvinte. Aceste lucruri sunt foarte importante pentru societatea noastră, pentru sănătate, pentru siguranța alimentară. Vă mulțumim din nou foarte mult și vă urăm toate cele bune. Wszyscy jesteście Państwo ci, którzy pracowali w Komisji Mile Widziani, ale myślę, że zrobimy taką zasadę, że Ca principiu general, la ultima reuniune la care participă un membru, um, dinainte de sfârșitul anului sau de, de ocaziile speciale, întotdeauna trimitem o invitație la către foștii membri ai comisiei pentru recepțiile care se țin. Așa s-a făcut și uh, sub conducerea ultimului nostru președinte, îmi scapă numele său însă. Vă rog să mă ajutați, spune președintele, cel care cânta la muzicuță. Nu englezul, spune președintele, celălalt. O să-mi amintesc eu într-o secundă. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Tyle wspomnień. Louis Goppel. Acesta a fost un moment nostalgic, haideți să trecem mai departe. Dania z misji Komisji Agri. Trecem la prezentarea raportului misiunii Comisiei Agri în Alpii francezi, în Savoie și Haute-Savoie. Am niște informații pregătite, dar nu eu vi le voi prezenta, pentru că sunt sigur că n-aș face-o bine. Însă am văzut acest raport minunat cu acele poze deosebite și pot să spun că suntem uh, cu toții invidioși oarecum că n-am putut lua parte la această misiune. Cred că e cazul să uh, îi felicităm pe cei care au organizat această misiune. Nu îi voi enumera pe participanți, însă sunt sigur că domnul Donta, care a organizat această misiune, va avea multe de zis și va fi cel mai în măsură să prezinte uh, această călătorie. Ne va spune uh, câte ceva despre aspectele generale, precum uh, și uh, câteva informații de natură tehnică speciale, pentru că trebuie să înțelegem care sunt problemele speciale ale acestei regiuni sau ale regiunilor similare, care se confruntă probabil cu același gen de provocări și caută aceleași soluții din partea politicii agricole comune. Domnule Donta, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost foarte bucuros să, să pot primi o delegație a comisiei noastre în regiunea mea. Uh, partea pe care am reținut o a fost să facem legătura între această regiune și produsele de calitate. Este o regiune care de 50 de ani, în mod colectiv, uh, a ales uh, să asigură o bună existență producătorilor săi printr-o politică hotărâtă de valorizare a produselor lor de calitate. P sunt uh, anumite produse esențiale, mai ales uh, vinul, iar apoi uh, în zonele de munte înalte, pentru că am urcat la peste 2000 de metri altitudine, diverse alte tipuri de produse. Unii dintre colegi uh, au avut impresia că la un moment dat am făcut o cură de brânză, însă asta face parte din cultura noastră. Cam asta vreau să spun. Cred că putem uh, spune că cei care uh, ne-au primit uh, uh au fost uh, surprinși de cunoașterea detaliilor tehnice de către uh, colegii noștri. Așadar, sunt oameni în comisia noastră care cunosc foarte bine uh, detaliile dosarelor uh, agricole. Cam atât, uh, domnule președinte. Însă, sunt oricum gata să organizez o nouă vizită pentru anul viitor în regiunea mea.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 dziękuję. Moja zazdrość jest tym większa. Mulțumesc foarte mult. Acum sunt și mai invidios. Domnul Oazon. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că există aici un pericol în ceea ce privește TTIP-ul, pentru că um, denumirea nu a fost exclusă după cum bine știți. Recent uh, s-a discutat uh, de uh, prețul la lapte care a fost cândva mai mare, acum și producția este mult crescută, lucrurile trebuie corelate. Deci trebuie să discutăm puțin și să ne gândim la această evoluție a prețului. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Sandro. Doamna Sandra. Mulțumesc și eu am luat parte la această vizită și aș dori să-i uh, mulțumesc uh, lui uh, Michel pentru bună organizare și pentru primirea pe care ne-a făcut-o. A fost foarte important să vedem și să înțelegem care este importanța vânzărilor directe pentru a asigura un venit constant pentru producători. Dacă putem continua și de acum înainte Um, pe această direcție, eu cred că Comisia noastră ar putea face mult mai multe. Comisia Europeană uh, lasă până la urmă um, acești producători să se descurce singuri prin uh, vânzările directe, cred uh, că noi ar trebui să uh, ne implicăm în mai multe domenii prin activitatea noastră. Unul este mm, cel al regulamentelor care vizează igiena, care ar trebui adaptate la situația fermierilor mici care sunt implicați în vânzări directe. De asemenea, rolul fermelor mici și medii este foarte important pentru păstrarea producției agricole în anumite regiuni, mai ales ales în uh, cele uh, muntoase, situate la mare altitudine. Sunt foarte multe zone în uh, Uniunea Europeană unde trebuie să sprijinim prezența continuă a fermierilor. Cred că este foarte important să spunem încă o dată cât de uh, util este să continuăm să fim implicați în uh, uh, promovarea agriculturii și a vânzărilor directe. Mulțumesc încă o dată uh, pentru organizarea acestei uh, vizite. Mulțumim, spune domnul președinte. Nu putem decât să ne alăturăm uh, dumneavoastră, aducând și noi uh, mulțumiri și sublinind cât de important este subiectul pe care tocmai l-ați uh, menționat. Uh, agricultura europeană este extrem de diversă. Așadar, e foarte bine că există o varietate de instrumente în cadrul politicii agricole comune. Putem vorbi așadar despre uh, vânzările directe, despre fermele mici, însă Știm și că putem vorbi despre uh, produse agricole de foarte bună calitate, care însă necesită costuri de producție uh, ridicate. Firește, acestea sunt protejate prin uh, denumiri controlate. Sunt niște uh, chestiuni uh, delicate și sperăm că vom putea să tragem concluzia că vom putea introduce aceste subiecte în lucrările comisiei uh, noastre. Vom transmite totul și comisiei pentru că vedem că aceste vizite sunt foarte importante, prin mai trebuie să continue și pe viitor. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi, punctul 5, o prezentare de către raportor în legătură cu uh, starea actuală uh, în ceea ce privește uh, măsurile de protecție împotriva dăunătorilor uh, plantelor. Raportor este doamna McIntyre, iar acum vom discuta propunerea Comisiei cu privire la acești dăunători. Deja de un an discută și Consiliul acest uh, subiect. Parlamentul uh, uh, în aprilie 2014 și-a adoptat poziția în primă lectură, deci mandatul anterior al Parlamentului a făcut acest lucru. Apoi pot să spun că situația a devenit controversată în Consiliu, iar Coreper și-a adoptat poziția doar pe 30 iunie. În septembrie 2014 deja comisia noastră a votat cu o mare majoritate pentru o decizie de a uh, negocia pentru o uh, a doua lectură, pentru un acord în a doua lectură. Uh, domnul uh, Fimon a fost uh, uh negociator uh, în mandatul anterior, însă, dânsul însă nu a fost reales, prin urmare funcțiile sale au fost preluate de doamna McIntyre. Dânsa deja a început organizarea lucrărilor Uh, pe marginea acestui uh, uh, raport și a avut deja întâlniri pe acest subiect la Strasburg. Probabil vă amintiți că au existat 136 de amendamente la prima lectură, iar acum acestea sunt discutate de către Consiliul de Ministri. Primul dialog tripartit va avea loc pe 22 octombrie. Doamnă McIntyre, aveți acum uh, cuvântul pentru a ne informa în legătură cu noua situație în legătură cu acest uh, dosar foarte, foarte important. Jesteśmy na jakim etapie. Pani poseł, bardzo prosimy. Oddaję Pani głos. Doamna McIntyre. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că ați dat dumneavoastră o explicație deja foarte bună a stării de fapt. Așa că îi rog pe colegi să mă ierte dacă repet ce s-a spus. Totul a început cu o evaluare a regulilor pentru sănătatea ă, plantelor în 2010. În ultimii 10 ani am avut parte de focare de uh, infecții cu anumiți dăunători, de, de exemplu, uh, gândacii care uh, atacă pomii fructiferi, citricele, lucru care a avut un impact asupra protecției. Principalele probleme pe care le-a depistat evaluarea din 2010 au fost uh, o prea mică concentrare pe uh, uh, prevenire, pe prevenție la importuri și apoi uh, ar trebui să ne concentrăm și pe dăunătorii care uh, au o transmisie foarte mare, transfrontalieră. Trebuie să conștientizăm nevoia de a moderniza instrumentele moderne pentru uh, circulația intraeuropeană, aici intrând și pașapoartele și zonele sigure. Comisia a propus un nou regulament, un nou proiect de regulament în mai 2013, care să revoce directiva existență, existentă și să uh, Um, actualizeze regimul fitosanitar actual. După cum am auzit și de la domnul președinte, Comisia pentru Agricultură a adoptat raportul făcut de colegul nostru de atunci, domnul Feynman, referitor la măsuri de protejare împotriva dăunătorilor plantelor. Votul a avut loc în februarie 2014 în comisie și în aprilie a fost votul în Parlament s-a votat cu o majoritate covârșitoare, 478 de voturi pentru. Astfel, membrii și-au exprimat grija pentru, aceste, uh, pentru impunerea acestor măsuri și pentru depistarea timpurie a existenței dăunătorilor. După noua propunere am uh, căutat un nou mandat de negociere. Comisia l-a aprobat în septembrie 2014. Consiliul și-a adoptat poziția în iulie 2015 și în momentul de față putem intra în discuțiile tripartite. Primul trilog va avea loc în 22 septembrie, spune vorbitoarea. Vom avea o reuniune preparatorie înainte de acest, această discu- discuție tripartită pentru a discuta poziția Parlamentului. Săptămâna trecută am avut o reuniune a raportorilor din umbră Uh, majoritatea dintre noi de la acea reuniune erau, eram destul de noi la discuțiile pentru acest, uh, pentru acest dosar și a fost foarte util să le aud părerile colegilor. După cum știm, Consiliul a propus foarte multe modificări care au schimbat foarte mult poziția și există diferențe mari între cele trei instituții. Astfel, am cerut Consiliului și Comisiei să facă o prezentare generală a poziției lor la prima noastră reuniune de pregătire pe data de 22. Doresc să atrag atenția colegilor asupra două domenii în care există o deosebire clară între poziția noastră și a Consiliului. Nu este de mirare că prima divergență are loc, are de-a face cu legislația fiscală. Consiliul uh, s-a pronunțat pentru acte de implementare. Noi preferăm acte de punere în aplicare. De asemenea, regimul de importuri face obiectul unui diferent de opinie. Propunerea Consiliului pentru strategia de import nu este foarte directă și cred că va fi partea cea mai spinoasă la negocierile care vor urma în săptămânile acestea. După părerea mea, Parlamentul trebuie să caute un echilibru trebuie să avem o abordare proactivă împotriva noilor dăunători. În același timp, trebuie să ne asigurăm că avem o abordare bazată pe risc și că nu vom pune asupra industriei și asupra autorităților competente o povară administrativă suplimentară. Abia aștept să colaborez cu uh, raportorii din umbră și, desigur, vom spune și comisiei care au fost rezultatele discuției tripartite. Președintele, mulțumesc. Mulțumesc, doamnă McIntyre, pentru informațiile pe care ni le-ați prezentat. Domnul Huitema are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, stimați colegi, mai ales doamnei McIntyre, pentru reuniunea de săptămâna trecută. Cred că Uh, este un început promițător pentru acest dosar foarte mare, foarte amplu și complicat. Cred că avem nevoie de timp pentru a, la, a lua decizii bune. Ce înseamnă sectorul fitosanitar pentru Uniunea Europeană? Ei bine, foarte mult. Este vorba de un, uh, o valoare de 30 de miliarde de euro pe an în uh, comerțul cu plante. Este un sector în care se creează foarte multe locuri de muncă. Astfel, trebuie să avem o abordare foarte precaută. E important să păstrăm regulile care există deja. Acest regulament, această directivă, de fapt, există din 1977 și este piatra angulară pentru protejarea sănătății plantelor, fără însă a constitui un obstacol în calea comerțului. De aceea, Parlamentul European a luat deja două decizii în repetate rânduri că trebuie să uh, protejeze comerțul, în, uh, comerțul cu plante. După cum a spus și doamna McIntyre, la votul final, în aprilie 2014, existau amendamente la articolul 40 care au fost respinse tocmai din, din motivul acesta, pentru că reprezentau un obstacol pentru comerț. Această situație s-a mai repetat la încă un articol. Cred că un, nou, un sistem îmbunătățit ar preveni pierderile economice, pierderile de locuri de muncă și uh, țările terte, dacă nu se adoptă acest nou regulament, uh, vor pierde foarte mulți bani. Trebuie să ținem minte că trebuie să ne ținem, menținem pe poziții. Dacă vom avea un sistem închis, vor, aș, la fel vor face și vecinii noștri, țările terțe, lucru care va reprezenta un obstacol suplimentar în calea comerțului. Dacă dorim să avem un sistem închis, trebuie să facem dinainte un studiu de impact, pentru că nu putem să prevedem de pe acum impactul economic. acest studiu de impact ar dura vreo 2 ani și ar întârzia în mod semnificativ propunerea legislativă. În încheiere, cred că comerțul cu plante în Uniunea Europeană este foarte dinamic și fluxurile comerciale evoluează foarte repede, de aceea nu putem prevedea de pe acum ce se va întâmpla. Cred că Parlamentul, mai ales Comisia noastră, are un mandat puternic de a negocia cu Consiliul pentru a păstra un sistem deschis. Trebuie să ne Uh, să fim foarte categorici și să nu păstrăm uh, articolul 41A al Consiliului. Mulțumesc. Pani poseł, dziękuję bardzo, pani poseł Schleier. Mulțumesc foarte mult, doamna Schleier. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. La începutul anului am văzut cum sunt uh, puse în aplicare aceste reguli fitosanitare. Cred că este nevoie să ne schimbăm uh, sistemul de protecție fitosanitară, mai ales în țările de jos. Trebuie să punem uh, accentul pe prevenție, dar și pe o mai bună executare a regulilor deja existente. Asta e o problemă în multe țări din Europa în momentul de față trebuie să informăm pe agricultori pentru a ă, ne asigura că sistemul funcționează. Sistemul pe care îl avem acum nu trebuie reformat cu totul. Avem o piață deschisă, nu trebuie să o blocăm. Este, de fapt, unul dintre pilonii pe care se bazează Uniunea Europeană. În ultimii ani am reușit să combinăm avantajele Uh, pieței interne cu niște reguli eficiente în materie fitosanitară. Știu că există state membre sau uh, colegi care vor să schimbe lucrurile complet și să aibă un sistem închis, dar nu asta înseamnă Uniunea Europeană. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult și eu. Doamna Aguilera. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu nu am fost aici atunci când s-a adoptat actualul sistem. Doresc să, pro- să profit de ocazie pentru a sublinia uh, care sunt preocupările mele. Înțeleg ce spune domnul Huitema și înțeleg poziția liberalilor, dar acum Sistemul nu funcționează. Controlele la frontieră nu sunt ceea ce ar trebui să fie. În Uniunea Europeană, oricând intră un dăunător, acesta afectează țările mediteraneene, în primul rând. Și problema sunt, într-adevăr, controlele incorrecte la, uh, la frontieră. Domnule Huitema, v-am înțeles. Dar trebuie să vă răspund. Da, este foarte important să avem un sistem deschis, dar și controlele la frontieră sunt la fel de importante. Agricultorii europeni, consumatorii, se confruntă cu acești dăunători și ei au nevoie ca aceste controle să se desfășoare așa cum trebuie. Deci trebuie să-i spunem comisiei că ceva nu merge bine în sistemul pe care îl avem. Consiliul trebuie să-și dea seama că e nevoie de schimbare, sistemul actual nu mai este potrivit și producția este afectată în Uniunea Europeană. Nu am nimic împotriva uh, sistemului deschis, atâta doar că în momentul de față ce avem noi nu funcționează. O decizie trebuie luată rapid. E foarte important să convingem Comisia și statele membre, dar trebuie să ne menținem și noi poziția. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul doamna Damato. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că pot să particip și să-mi aduc contribuția la acest dosar. Am citit propunerea legislativă legată de aceste organisme dăunătoare și doresc să uh, spun care este părerea mea ca raportor din umbră. Eu sunt din Puglia și de câteva luni am, luni am putut să văd care sunt consecințele uh, grave ale măsurilor inadecvate legate de uh, dăunători și care sunt pagubele pentru economia noastră. Eu sunt pentru uh, prevenție și pentru controlele uh, sporite, mai ales în ceea ce privește acești dăunători. de asemenea, mă pronunț și pentru o, o um, utilizare durabilă a solurilor. Este nevoie de asemenea ca aceste produse uh, care luptă împotriva dăunătorilor să fie autorizate. Se mai pune și problema listei aceleia de dăunători, de elemente dăunătoare. Aceasta trebuie revizuită. Trebuie eradicată uh, scilela, uh, s-au fost afectate și plantațiile de, uh, de uh, măslin și horticultura. Până acum, flexibilitatea oarbă a fost greșită. Poate dacă obiectivul era să fie distrusă agricultura, ar fi fost bine, dar în momentul de față nu este. Propunerea doamnei McIntyre este bună. Trebuie să reușim să ne menținem pe poziții în discuțiile cu Consiliul. Președintele, mulțumesc foarte mult. Domnul Sebastia. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu sunt nou la această dezbatere, nu am fost uh, aici în fostul mandat, în mandatul vechi. Cred că această discuție este foarte importantă, pentru că acești dăunători, uh, într-adevăr, fac probleme mari, de, fac, creează dezastre chiar în, uh, mai ales în țările din sud. Uh, plantațiile de portocal din zona mea uh, sunt foarte afectate, uh, agricultorii se tem că va exista contagiune. S-a întâmplat în trecut ca în Uniunea Europeană uh, să fie uh, ca nave care uh, conțineau produse cu dăunători să, să poată să intre liniștite în port, la Valencia, de exemplu. Trebuie ca aceste controle să fie Uh, consolidată pentru a ne asigura că regulamentele noastre funcționează bine. Trebuie să ținem cont și de schimbările climatice. Acestea nu ne vor afecta pe viitor, ne afectează acum, pentru că sunt afectate deja plantațiile de noi dăunători. Uh, și importurile sunt importante, dar trebuie să spun că un sistem complet deschis, așa cum îl avem acum, va duce la probleme mari. Astfel, trebuie să avem măsuri bune de prevenție și să vedem care sunt țările care pot fi considerate surse sigure de produse și cele care nu. Vrem ca acest regulament să fie cel mai bun și suntem foarte recunoscători doamnei McIntyre pentru munca pe care a făcut-o și cred că s-a organizat foarte bine. Dziękuję. con el consejo sobre este reglamento. europa dice la plagas se asienten en la unión europea y para proteger a los cultivadores y al sector forestal. E vorba, practic, de încercarea de a proteja agricultorii și fermele europene. Avem nevoie de o strategie pentru controle eficiente ale importurilor care să ne permită să sporim uh, uh, protecția plantelor. Avem nevoie de o cunoaștere a uh, materialului uh, care intră în uh, Uniunea Europeană. Scelala fastidioz a fost menționată deja, este vorba de o infecție serioasă care a afectat o mare parte dintre măslinii din uh, Italia iar asta a dus la pierderi ireparabile pentru producătorii din uh, zonă. Uh, ultima epidemie cu care s-a confruntat Europa a ajuns uh, aici de pe urma importurilor de materiale. De aceea trebuie să avem astfel de abordare preventivă. Astăzi folosirea pesticidelor este limitată ca urmare a legislației europene foarte dure. Și nu putem să ne permitem să reducem nivelul de vigilență. Asta în special când vine vorba de noi situații din state terțe. După părerea mea, spune doamna Iuso, poziția Consiliului conține o serie de puncte care ar putea da o poziție de compromis între diferitele extreme. Dar în anumite ale regulamentului nu se ține cont de anumite propuneri recente rezonabile din partea Parlamentului. De exemplu, condițiile care se aplică tranzitului care să prevină uh, împrăștierea acestor substanțe și așa mai departe. Doamna mai spune că în actul de bază ar trebui să includem lista de boli ca să existe o claritate mai mare. Și nu în ultimul rând, doamna Iuso mai spune că e convinsă că dacă cooperăm cu toții vom reuși să găsim un acord pe acest subiect atât de important, că ține de, totuși de viitorul uh, agriculturii în Europa. Mulțumesc, spune președintele. Domnule Castro, vă rog. Mulțumesc. Și eu, foarte pe scurt, aș dori să mulțumesc doamnei McIntyre. De acord cu cele spuse de colegi înaintea mea, există îngrijorări de importul de material potențial infectat. S-a vorbit de, s-au dat diferite exemple. Și avem dovezi că plante ornamentale importate în anumite zone au dus la această epidemie, cu consecințe foarte grave. și poziția pe care ne-am pus de acord în Parlament eh, ține cont evident de părerile tuturor. Nimeni nu dorește să limiteze mișcările pe piața unică. Ehm, nu dorim ca globalizarea acestor boli să ducă la probleme mari pentru produsele noastre pe viitor. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, am încheiat aici lista de vorbitori. Și acum îi voi da cuvântul domnului raportor care poate răspunde la uh, ceea ce s-a spus din sală. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor participanților care și-au exprimat părerea. Nu voi răspunde acum la cele spuse, dar am luat notă de tot ceea ce s-a spus, am luat notițe și cred că vom reuși să ajungem la, un, la o poziție echilibrată. Asta urmărim. Mulțumesc. Mulțumim. Putem trece la următorul punct, punctul 6, schimb de păreri cu reprezentantul Comisiei cu privire la implementarea și aplicarea regulamentului cu privire la amatorizare. Asta ca urmare a întâlnirii din mai, când coordonatorii au fost uh, de acord să discutăm această, acest subiect în următoarele întâlniri ale Comisiei Agri. Propunerea a fost discutată la întâlnirea coordonatorilor din iulie și s-a decis că se va organiza o întâlnire cu grupurile politice pentru a decide formatul dezbaterii. Și prima decizie a fost să invităm experții comisie care să clarifice situația acestui regulament privind sacrificarea animalelor. Membrii grupului nostru au avut așteptări mari de la această dezbatere, conținutul acesteia urmând să determine următorii pași care să fie întreprinși. Dați-mi voie acum să dau cuvântul reprezentantului Comisiei, doamna Andreea Gavinelli de la DG Sant. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Eu sunt responsabil în direcția noastră generală pentru sănătate. Am făcut o scurtă prezentare cu câteva date. În doar câteva minute voi încerca să vă dau o imagine de ansamblu cu privire la ceea ce s-a făcut de către statele membre până acum de comisie pentru a aplica acest regulament care a permis modernizarea sistemului de sacrificare a animalelor și iată am îmbunătățit situația și am diminuat suferința animalelor. Eu cred că avem în calc, avem o situație cu 25 de milioane de vite sacrificate anual și sute de mii de porci. Miliarde de uh, pui, păsări, o situație foarte detaliată, așadar. În uh, acest regulament am putut include elemente suplimentare și cu ajutorul Parlamentului European. În primul rând, la supravegherea procedurilor. Avem un reprezentant oficial responsabil cu bunăstarea animalelor în companii de o anumită mărime. E vorba de competențe pe care trebuie să le aibă și cei care lucrează cu animalele, cu angajații uh, companiilor respective, Putem spune astăzi că acest cadru acoperă, poate acoperi 70% din activitățile din Europa, din Uniunea Europeană. Am vizitat în timpul acestui audit 13 uh, state membre și activitatea de control a fost desfășurată acolo prin inspector care lucrează în protecția bunăstării animalelor. Mai urmează să verificăm însă și alte studii cu privire la bune practici. Există o serie de persoane care tratează aceste situații. Iată statele membre pe care le-am vizitat. Deci e important să subliniem faptul că deci sunt state cu producție mare, în special în uh, Germania, Franța, țările de jos, Franța, dar și țări cu producție mai scăzută. Cred că am acoperit, uh, am putut da o imagine de ansamblu prin aceste vizite. Ce am uh, constatat? printr-o participare foarte bună a tuturor părților implicate, a industriei, a organizațiilor veterinare, a tehnicienilor, a celor care supraveghează aceste abatoare, regulamentul este transpus foarte bine, asta în toate sectoarele, în special cât privește carnea roșie. îmbunătățiri pot fi obținute, în special în asumarea animalelor. La acest aspect dorim să mai lucrăm dacă vom avea date suplimentare. Acest uh, ofițer de bunăstare animalelor responsabil și aici am putea, credem noi, obține o transparență mai bună cât privește activitatea industriei și am putea crea mai multe garanții. Pe planșa următoare, vedeți că am lucrat și la nivel internațional, am avut o conferință internațională în 2012, am început cooperări interesante cu cei interesați am fost susținut și de Parlament, am putut iniția și un proiect pilot pe nume EULNet și în 2013 am înregistrat uh, rezultate promițătoare, în special în ceea ce privește distribuția de bune practici în rândul industriei, la producători, dar și aici mai există uh, posibilități de îmbunătățire. Următoarea planșă este prima pagină din broșura noastră care a fost publicată și distribuită în mii de exemplare și în afara Uniunii Europene. Apoi, pe partea de pregătire, așa cum s-a spus în repetate rânduri, un aspect foarte important, există noi tehnici de sacrificare care diminuează uh, suferința, există, e o tehnică manuală care trebuie învățată, apoi există un training, un program de pregătire ai celor care desfășoară, desfășoară controlele. Am uh, pregătit peste 1300 de persoane care desfășoară să le controle în abatoare. Uh, și, după cum știți, regula e valabilă și pentru carne importată în Europa, acolo unde ea a fost prelucrată în prealabil. Și aici ne apropiem de sfârșit, avem știința pe de-o parte, tehnica, două elemente de bază, dar autoritățile de supraveghere lucrează zi de zi împreună cu direcția noastră generală, analizând toate aceste elemente și încercând să dezvolte tehnici mai bune. De exemplu, în cazul păsărilor, se încearcă obținerea unui compromis între calitatea cărnii și protecția animalelor. Acolo ar trebui să se încerce evitarea procedurilor electrice, se pierd foarte, există pierderi mari astfel, să nu pierdem din vedere aspectele economice. Aici iată o serie de instrumente pe care le găsiți pe internet, aspecte tehnice, proceduri simplificate care permit celor care lucrează în abatoare, nu doar în Europa, să analizeze calitatea transpunerii regulamentului. Un instrument practic ține cont de bune practici și permite ca până la urmă să se lucreze mai bine în practică. Și aici, încă o dată, așa cum am mai spus, uh, Sistemul e la standarde înalte, la nivel internațional. Apar aici și țări din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Multe alte țări au preluat standardele noastre în ceea ce privește siguranța și bunăstarea animalelor în abatoare și în companiile de creștere animalelor. De asemenea, avem nevoie de o supraveghere a calității cărnii importate. Următoarea planșă, iată țări precum Thailanda și Brazilia importante pentru piața europeană, țări din care importăm destul de mult și lucrăm în strânsă legătură cu aceste țări, avem acorduri de cooperare în acest domeniu. Continuăm De fapt, probabil am spus asta deja, spune vorbitorul. Am avut un raport important în 2013 în sectorul, în special partea economică. Apoi, în mai 2015, am publicat un studiu promovat și de uh, Parlament cu informarea consumatorilor, importanța informării pentru consumatori, un raport despre folosirea diferitelor tehnici de asomare la vite Și penultima planșă, un studiu din 2015 se pleacă de la ideea că aici majoritatea celor chestionați a fost un sondaj mare Au fost puse întrebări specifice, publicul a fost interesat să răspundă. Studiul acesta a subliniat că o marcare sau etichetare care menționează și modul de asomare ar putea duce la o stigmatizare la anumite grupuri religioase. Și atunci s-ar putea să avem efecte mai puternice decât ne-am fi dorit inițial. Și pe ultima planșă, concluziile celor spuse. Textul a intrat în vigoare în 2013, avem 2 ani în care el a fost valabil. Inovațiile au fost majore față de textul inițial, care data din 93, în special în ceea ce privește tehnologia, și apoi o reacție importantă a industriei care s-a adaptat noilor cerințe. Am desfășurat diferite auditări, nu am găsit probleme majore Aici colo probleme pe partea tehnică și în final încă o observație cooperarea cu statele membre este permanentă, e foarte utilă și cu sările terțe. Pe scurt, acestea ar fi foarte pe uh, concluziile acestui raport privire la situația regulamentului în cei doi ani de aplicare. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum dăm cuvântul membrilor. Domnul Wojciechowski, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc că ați pus acest subiect important pe ordinea de zi. Mulțumesc reprezentanților comisiei. Eu am fost raportor pentru acest regulament și pe atunci se punea problema sacrificării animalelor într-un mod cât mai simplu. Încercam să um, ucidem animalele fără, din aspecte, adică respectăm niște cerințe religioase doar în cazuri extreme. Acum însă constatăm că de fapt în practică lucrurile arată altfel. Se sacrifică animale fără asomare și pentru export. Păi, și atunci de ce avem uh, aceste reguli dacă permitem în același timp sau tolerăm ca ele să fie încălcate dacă e vorba de export. E vorba de o interpretare diferită a textului care duce la probleme. Atunci, până la urmă, regulamentul nu mai are nici un sens. Noi doream să ținem cont la momentul respectiv de aspecte religioase. Eu personal sunt de părere că nu ar trebui să existe această excepție. Nu e vorba de libertatea uh, religioasă. Ar trebui să insistăm pe valorile europene și valorile europene spun uh, sacrificarea animalelor fără suferință inutilă. Nu are rost să discutăm la nivel religios. Știu că există tradiții, există obiceiuri aici colo, dar asta nu se poate compara cu libertatea de a-și uh, alege religia. Această libertate nu ar trebui să meargă atât de departe încât să ajungem să vorbim de metodele de sacrificare. Cred că s-a mers prea departe aici. Nu e vorba de ceea ce se întâmplă în biserici, temple și moschei, ci ceea ce se întâmplă în abator. Știu că e un subiect controversat, dar dacă luăm o decizie, am face mai bine să o și respectăm și să ne asigurăm că deciziile pe care le luăm, uh, regulamentele pe care le emitem, sunt aplicate și respectate. Nu văd uh, niciun motiv, nicio justificare religioasă sau morală sau uh, de altă natură care să permită că aceste metode ale sacrificării fără asumare să fie aplicate când e vorba de um, tăiere pentru export. Se merge prea departe, după părerea mea. Nu are rost să mai insistăm ca animalele să fie sacrificate în mod uh, corespunzător. Câteodată e dificil să obții informațiile. Care sunt datele, de fapt, pentru vită? Câte, cum sunt sacrificate? Pe an. Pe an în Europa câte sunt sacrificate cu asomare și câte fără. putem pune lucrurile în perspectivă, putem avea cele două valori ca să facem o comparație și ce se întâmplă cu cei câte persoane cer din motive religioase să consume doar carne de la animale sacrificate fără asomare. Încerc să rezum. Eu unul sunt de părere că, în special dată fiind situația actuală, problemele cu care se confruntă Europa, refugiații, ar trebui să insistăm pe protejarea sistemului nostru de valori și aici, vă spun foarte clar, e vorba și de protejarea animalelor. E cultura noastră europeană, dorim să evităm uh, chinurile animalelor, e un aspect care ține de tradițiile europene. Da, folosim animalele, le mâncăm, dar încercăm să le evităm chinul acolo unde se poate. În uh, grupul de protecție animalelor am văzut imagini uh, îngrozitoare în care se vede cum suferă, cât de mult suferă animalele la aceste metode de sacrificare. Cred că ar trebui să facem totul pentru a evita aceste chinuri și asta ține de elementele europene, de civilizația europeană pe care ar trebui să o protejăm. Mulțumesc. Președintele, aș avea și eu o întrebare. Abatorizarea fără asomare pentru export. Asta face trimitere la anumite comenzi pentru ordine religioase sau dat voie să reformulez uh, acest tip de abatorizare practic uh, respectă anumite comenzi din partea unor comunități uh, religioase sau reprezintă practica generală? Doamna Paulson are cuvântul. ordförande, <clears throat> jag är väldigt glad om... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că abatoarele respectă legislația europeană și încearcă să respecte standardele noastre europene și sunt de acord uh, cu colegul nostru Buciakovski. Personal, nu pot să apăr abatorizarea pentru motive religioase, pentru că Europa este, în principiu, un spațiu creștin. Și dacă ne întoarcem la textele inițiale ale creștinismului, la Biblie, putem vedea cum ni se spun și alte lucruri acolo, și anume că homosexualitatea este groaznică, reprezintă un păcat, uh, e condamnabilă. Noi în Europa nu mai acceptăm uh, aceste precepte, credem că este vorba despre o libertate individuală, așadar cred că sunt motive la fel de bune de luat în calcul atunci când ne gândim dacă nu cumva ar trebui uh, as asomate toate animalele abatorizate în Europa. Aș dori însă să vă întreb uh, Știți ce procent de animale din Europa, din toate milioanele de animale care sunt abatorizate, deci ce procent, câte anume uh, sunt abatorizate fără asomare? Bardzo dziękujemy pani Mulțumesc foarte mult. Na chwilę, bo wiemy, że pani poseł... Știm că sunteți gata de plecare, așadar vrem să oferim acum florile. Jeszcze raz dziękujemy i oczekujemy za... Mulțumim foarte mult încă o dată. Întotdeauna veți fi binevenită aici și ne vom bucura să vă primim oricând. Dăm acum cuvântul uh, domnului Oazou. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este absolut necesar și indispensabil ca trasabilitatea să fie dezvoltată printr-o etichetare cât se poate de completă, nu doar în legătură cu originea cărnii, ci și în legătură cu modul de abatorizare. Este inadmisibil ca consumatorii să fie obligați să cumpere carne uh, abatorizată în metode deloc uh, umane și nu este normal ca astfel de animale să se regăsească în circuitul alimentar. Uh, consumatorii, printr-o opinie personală, pot condamna aceste uh, practici de abatorizare rituală, care nu doar că face animalele uh, să sufere, ci care pune și probleme de securitate alimentară pentru că carnea se poate contamina prin germeni care se află în intestinul animalelor în momentul în care acestea sunt ucise. Prin urmare, este absolut esențial ca abatorizarea să se uh, producă prin asomare. Domnul Anio are cuvântul acum. Vorbim despre un document al Comisiei numit uh, Punerea în aplicare a uh, regulamentelor europene în abatoare. Eu cred că Uh, partea de început, uh, acest document este un dezastru de PR pentru comisie, pentru că <laughs> nu aceasta este imaginea pe care o vedem, uh, a, a, care ar trebui să fie a animalelor din abatoare. Practic avem o imagine cu un cal, o vacă, un câine și o pisică. Poate că în anumite țări găsim pisici și câini în abatoare în anumite state europene, însă în Regatul Unit cu siguranță nu. Prin urmare, aș sugera ca Regatul Unit uh, această primă pagină să fie schimbată din document. Înțeleg uh, cum funcționează operatorii și înțeleg și reacția lor uh, atunci când sunt controlați și ucid animale doar ca sport. Pe mine unul mă revoltă chestiunea asta. Până la urmă, uh, din banii contribuabilului se cresc aceste animale care sunt ucise ca sport la controle. Iar de aici discuția uh, poate să ajungă la uh, abatorizarea care nu este standard sau abatorizarea religioasă. Uh, mulți consumatori de Negatul Unit sunt înfuriați de faptul că nu există o etichetare adecvată acestor produse. Comisia spune, da, dar asta ar putea stigmatiza un anume produs. Nici că îmi pasă mai puțin că s-ar stigmatiza un produs. Consumatorul are tot dreptul să știe nu doar cum a fost produsă carnea lor, ci și cum a fost ucis animalul. Și cu cât uh, uh, încearcă statele membre mai devreme să obțină din nou competențe legate de etichetare vânzarea uh, cărnii, cu atât mai bine. Mulțumim. Doamna Miller. Pot. Avem mai multe probleme aici. Pe de o parte, abatoarele devin din ce în ce mai uh, mari, uh, animalele sunt transportate pe distanțe din ce în ce mai lungi, ori asta reprezintă o problemă în sine. Practic, animalele uh, sunt transportate pe distanțe lungi, apoi există o presiune pusă pe cei care lucrează în abatoare. Dacă e să uh, analizăm acest uh, regulament după 2 ani, atunci cred că ar trebui să ne gândim cu atenție dacă acesta este eficient sau dacă mai poate fi îmbunătățit. Aș dori să întreb Comisia următoarele. Credeți că trebuie să facem asta? Credeți că ar trebui să avem uh, o fereastră temporală pentru uh, abatorizarea fiecărui animal, nu contează despre ce animal vorbim, uh, păsări, porc, vită și așa mai departe. La intergrupul din Parlament pentru bunăstarea animalelor am vizionat anumite clipuri și pot să vă spun că anumite uh, animale uh, încă se mai luptă să trăiască la 20 de minute după ce se presupune că au fost abatorizate. În Europa trebuie să ne distanțăm de astfel de practici și să solicităm să nu se permite niciun fel de apatorizare fără anestezie. Uh, nu știu dacă putem îmbunătăți regulamentul sau dacă comisia se gândește la uh, alte metode de a rezolva problemele, de exemplu etichetarea cărnii de uh, vită, care uh, a fost deja o practică curentă de ani de zile. Știm cu toții că trebuie să existe o etichetare uh, adecvată. Știm că s-ar putea să existe diferențe între diversele moduri de uh, abatorizare, ori aceste lucruri trebuie menționate pe etichete. Prin urmare, mai întâi trebuie să ne gândim la protecția uh, animalelor. Trebuie să fim curajoși și să facem asta. Intervenție fără microfon, domnul președinte. Următoarea vorbitoare. Mulțumesc foarte mult. Această dezbatere, cred, pare să se axeze pe uh, Uh, excepții din motive religioase și uh, pierdem din vedere animalele însele. Poate ar trebui să vedem ce se întâmplă în uh, practică, să vedem ce se întâmplă într-adevăr în abatoare. Poate nu întotdeauna lucrurile stau așa cum credem noi că stau. Cercetările arată că atunci când vine vorba despre porci, aceștia primesc o anumită formă de anestezic înainte să fie, uh, să fie uciși, însă continuă să trăiască, îi putem vedea mișcând. Capetele li se uh, mișcă câtă vreme uh, atârnă deja în cârlige. Eu cred că această metodă nu mai este acceptabilă. Aș dori să întreb Comisia dacă nu cumva uh, dorește să transmită aici uh, un semnal pentru a pune capăt uh, unor astfel de practici. Noi știm deja de existența lor de ceva vreme și acestea încă sunt aplicate. Textul este relativ bun, însă pot să spun că deocamdată doar patru uh, state uh, membre aplică așa cum trebuie acest regulament. Vorbim până la urmă de 70% dintre abatoare care funcționează în conformitate cu regulamentele. Prin urmare, rezultatul e destul de bun, uh, dar mai avem un procent de 30% dintre abatoare care nu respectă toate condițiile. Sunt probleme legate de dioxid de carbon uh, cu porci, avem probleme și la uh, păsări. Deci, uh, putem spune că foarte multe păsări încă mai sunt în viață după ce ar fi trebuit deja să fie moarte. Trebuie să stabilim clar niște reguli. În general, aici vorbim despre o problemă cu faptul că uh, multe dintre abatorizări sunt efectuate de un număr relativ mic de abatoare și mă întreb în ce măsură uh, mai deținem controlul asupra acestei situații. Dacă e să ne gândim la presiune, nu știu nici măcar dacă este posibil să avem o lege perfectă Avem bunăstarea animalelor, avem legi în acest sens și până la urmă aceasta este miza. În sistemul pe care îl uh, avem, uh, cu aceste abatorizări în masă, oare putem face asta, să ținem cont de bunăstarea animalelor? Sistemul funcționează așa și cred că trebuie să ne gândim uh, cu atenție încotro dorim să ne îndreptăm cu acest regulament. Mulțumim foarte mult, domnul președinte, dăm acum cuvântul doamnei Deutscher. Uh, mulțumesc. Am câteva întrebări practice pentru reprezentantul Comisiei. Au făcut uh, o treabă bună spunându-ne uh, cum stăm la capitolul punere în aplec- aplicare uh, a intențiilor legate de uh, abatorizare, însă ați spus uh, că mai există dificultăți majore, mai ales în ceea ce privește păsările, dar și alte tipuri de uh, animale, pentru că industria este în creștere. Ați spus de asemenea că industria uh, caută un fel de compromis între protecția animalelor și calitatea cărnii. Eu nu sunt deloc de acord cu dumneavoastră în legătură cu acest aspect. Protecția animalelor uh, înseamnă o mai bună uh, calitate a cărnii după aceea. Dacă animalele sunt uh, abatorizate în condiții de stres, sau pentru că nu există suficient timp pentru a face totul așa cum trebuie, produsul nu va fi de calitate. Prin urmare, aș dori să vă rog să ne spuneți ce credeți despre asta. Nu cred că aici e nevoie de vreun compromis. Aș, am fost foarte surprinsă să aflu ce ați avut de zis. Mă așteptam la altceva. Poate că așteptările mele erau greșite sau poate nu ne-ați explicat dumneavoastră bine cum stau lucrurile, însă aș vrea să văd care sunt uh, domeniile în care uh, regulile noastre nu sunt uh, puse în aplicare în ceea ce privește abatorizarea animalelor. Eventual am putea uh, uh, invita aici uh, anumiți reprezentanți ai grupurilor religioase pentru a ne spune care este părerea, lo- uh, părerea lor. Noi n-am făcut asta până acum. Uh, am invitat doar uh, comisia să ne spună uh, ce se întâmplă cu abatorizarea. Poate e bine să aflăm și părerea grupurilor uh, religioase și după aceea, și vreau să subliniez acest uh, lucru, uh, trebuie spus că putem accepta doar un număr limitat de uh, excepții pentru că altfel ele ne vor limita în ceea ce privește acțiunile pe care noi le putem lua în Uniunea Europeană. Chiar trebuie să avem cât se poate de puține uh, excepții. Sunt dispusă să vorbim despre asta și susțin și pe uh, antervorbitorul uh, meu. E absolut evident că animalele trebuie să lasă locul industriei acum. Mulți cred, eu nu, că animalul trebuie să se adapteze industriei. Oricum sunt ultimele minute și se vorbește apoi de buna dispoziție în timpul mesei că animalele au fost sacrificate corespunzător. Mulțumesc. Pan poseł, dziękuję pan poseł. Pan... Mulțumesc foarte mult. Domnul Eck. Ja, danke Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte aș dori să spun că mi se pare o farsă când vorbim de aspecte economice și le amestecăm cu aspecte de protecția mediului. Vorbim de etică și morală. Asta trebuie subliniat, separat de aspectele economice. Asta doar așa, separat. Am două întrebări. Ce are de gând să facă Comisia cu privire la asomarea cu CO2. Pentru că, indubitabil, aceasta duce la stres și la chin inutil. A doua întrebare. Am vorbit de tot felul de animale, dar nu s-a spus nimic de iepuri. Sute de mii, poate chiar milioane, sunt sacrificați în fiecare an în Europa un animal ca oricare altul, dar nu se vorbește decât de vite, porci, păsăreți și așa mai departe. Și de fapt mai am o treia întrebare. Avem standarde înalte în protecția animalelor în Europa. Dar știm cu toții că multe animale sunt exportate vii și constatăm la graniță că nu se mai aplică standardele europene de la graniță încolo. Spunea și vorbitorul, multe animale sunt duse în Africa de Nord, în Orientul apropiat, transportate vii, ceea ce deja este îngrijorător, și apoi sacrificate acolo. Există oare o posibilitate să se facă ceva și în acest sens? Pentru că nu e logic să protejăm animalele doar aici, dar să permitem sacrificarea lor în alte țări, după cum dorește legislația statului respectiv. Mulțumesc! Cuie. Mulțumim! Mulțumesc, domnule președinte. Încerc să mă alătur antevorbitorului pentru că protecția animalelor ține și de etică și de morală și de aceea trebuie impusă, impuse aceste reguli economiei, uh, industriei. Nu putem lăsa industria să facă de capul ei. <clears throat> În Europa nu e permisă sacrificarea fără asomare, cu mici excepții, spunea și doamna Paulson și sperasem și eu acest lucru, că, cum să spun, și la principii religioase să văd o evoluție, o schimbare. Am discutat asta pe când eram în Bundestagul german. Pe atunci îmi făcea curaj faptul că cum să spun, responsabilii religioși nu erau toți de aceeași părere. Nu erau cu toții de acord dacă animalul, dacă animalul să fie asomat sau nu. Aveam oarecare speranțe de acolo, din direcția aceea. Speram să văd lucrurile evoluând. Și acum întrebarea. M-aș alătura celor care au spus că dacă tot sacrificăm fără asumare, nu mă mai interesează ce, sub ce uh, drapel. Aș vrea să știu autorul ce părere are, la, câte, la cât la sută din cazuri nu îndeplinim aceste condiții. Și că dacă tot vor, vorbeam de motivele religioase, da, la partea a treia, oricum nu sunt de acord cu exportul animale vii și apoi carnea pe care o exportăm, în ce măsură e de la animale asumate înainte de sacrificare? Pentru că mi-ar fi greu să suport că să știu că tăiem aici, că sacrificăm fără asumare pentru export. Mulțumesc. Tej chwili pani poseł Aguilera, pani poseł bardzo proszę. Mulțumim, doamna Aguilar. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Trebuie să spun și eu ceva în această dezbatere, o spune care este părerea mea. Mai întâi uh, vreau să spun că nu mă gândeam să intervin, dar uh, în lumina celor auzite aș dori să spun că sunt de acord cu regulamentul uh, în vigoare. Acest regulament este în vigoare de 2 ani și 70% uh, dintre statele membre deja aplică uh, acest regulament. Asta ne-a spus Comisia prin reprezentantul uh, său, prin urmare cred că trebuie să acționăm în continuare cum a făcut până acum. Uh, Comisia Agri uh, e liberă să nu agreze acest uh, regulament, însă acesta a fost deja adoptat. Este un regulament care a dus o schimbare în toată Europa. Și asta în ceea ce privește respectul pentru bunăstarea animalelor. Acesta este un lucru pozitiv care merită reamintit. Trebuie spus că s-a făcut o schimbare în bine. Mai mult, excepțiile pentru anumite religii mi se, pare, mi se par un lucru, lucru important care trebuie păstrat în Europa. Prin urmare, vă voi spune clar că nu înțeleg de ce trebuie să Deschidem acum această dezbatere. După părerea mea, acest regulament este corect și ar trebui să ne întrebăm care era realitatea uh, înainte de acest regulament. Eu uh, uh, vin din Spania, unde producția de carne de vită este una ridicată. Există anumite condiții acum în abatoare, prin urmare cred că mergem în direcția cea bună. Însă există o sensibilitate a unor care spun că n-ar trebui să accelerăm lucrurile. Sunt de acord, însă cred că ar trebui să uh, punem fiecare lucru la locul său. Ce înseamnă asta? Ei bine, că ar trebui să urmărim ceea ce se întâmplă în Europa, uh, să vedem care este situația. Acest element este foarte important. Eu personal voi continua să activez pentru bunăstarea animalelor, însă aceasta nu trebuie să rămână cauza principală și fundamentală uh, a activității acestei comisii, pentru că dacă așa asta sta lucrurile, eu nu m-aș mai simți reprezentat în această comisie. Prin urmare, haideți să ne continuăm uh, lucrările și, repet, sunt pentru bunăstarea animalelor, uh, însă nu îmi doresc ca această bunăstare a animalelor să primeze înaintea bunăstării ființelor umane. Mulțumesc! zgłoszonych. Președintele, se pare că am epuizat lista de vorbitori. Așadar, dorim să-l rugăm pe reprezentantul Comisiei, pe domnul Gavinelli, să răspundă membrilor. Aveți cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc uh, colegilor din Comisia Agri pentru interesul pe care și l-au exprimat și pentru observațiile lor. Oricum, dezbaterea aceasta este una foarte vastă, deci voi încerca să vă răspund cât se poate de punctual. S-a vorbit despre Carta Drepturilor Fundamentale, despre libertatea religioasă, Eu nu sunt în măsură să vorbesc despre aceste lucruri care, sunt, care merg dincolo de competența mea pe uh, bunăstare animală, deci mă voi limita la chestiunile de ordin tehnic. S-a vorbit despre numărul de animale sacrificate fără asomare în Europa. Sincer să vă spun, noi nu avem uh, dispoziții juridice care să permită Uniunii Europene să adune astfel de informații. Nu este cuprins acest lucru în regulament. În consecință, datele pe care le avem la dispoziție sunt rezultatul câtorva studii pe care le-am obținut prin terțe părți. Datele pe care le am eu se referă la bovine, este vorba de un studiu din 2012, unde se vorbește despre 8,5%, adică animale abatorizate Uh, din total, fără asomare. Adică 2 milioane de vite. Inclusiv viței. În ceea ce privește celelalte specii, celelalte tipuri de animale, nu avem date precise. Tocmai de aceea, Comisia a cerut recent, cu titlul de informare, celor 28 de state membre să ofere o, estima, o estimare uh, a datelor pe care le au și așteptăm rezultatele pentru 2000, în anul 2016. Apoi, exportul animalelor către țările terțe, pentru ca acestea să fie sacrificate acolo. Pentru ca mai apoi carnea să fie trimisă înapoi în comunitate. În ceea ce privește reglementările OMC, Comisia nu este în măsură să se pronunțe pe aceste chestiuni. Având însă în vedere interesul trezit de aceste chestiuni în rândul uh, consumatorilor europeni, am organizat un seminar pentru țările exportatoare de uh, carne, pentru ca ele să-și îmbunătățească cunoștințele, astfel încât uh, să beneficieze de pe urma uh, schimbului de experiență în viitor. S-au mai pus întrebări legat de, legate de legalitatea abatorizării unui animal fără asomare prealabilă. și implicit și exportarea cărnii provenite de, de la aceste animale. Regulamentul are ca principal obiectiv concilierea bunăstării animale și respectul uh, Cartei Drepturilor pentru Cartea Drepturilor Fundamentale. Astfel, trebuie să interpretăm lucrurile în mod restrictiv. Astfel, pentru legislator, E evident că nu e posibil să se invoce derogări doar pentru a răspunde unor nevoi strict comerciale. Statele membre trebuie să pună în aplicare acest regulament. Prin urmare, să aplice o astfel de derogare în funcție de caz. Astfel, eu nu am un răspuns generic pe care să vi-l pot da, ca să um, uh, vă spun dacă există o astfel de abatorizare fără asomare cu scopul de a exporta caza, carnea provenită de la animalele respective. Acestea sunt date pe care le au statele membre uh, și poate serviciul nostru juridic poate să vă răspundă la această întrebare. Etichetarea. Studiul comisiei a încercat să abordeze această problemă. Acest studiu s-a generat rezultate pe baza unui eșantion de cetățeni și de operatori tehnici și s-a referit la 80% din producția europeană în materie de abatorizare. Am făcut și un sondaj cu cetățeni și consumatori din cele 28 de state membre. Acest studiu a fost o adevărată premieră. Și uh, din aceste rezultate am dedus că consumatorii nu prea sunt interesați să aibă, interesați să aibă aceste informații pe etichetă, cum a fost sacrificat animalul. Sondajul acesta îl puteți consulta și dumneavoastră pe site-ul nostru de internet. Se pare că un consumator obișnuit nu este, uh, nu poate, nu știe cum să folosească informația de acest fel pe care o obține de pe etichetă. Studiul despre care vă vorbesc arată că există un oarecare interes în ceea ce, prive, interes în ceea ce privește protecția animalelor, dar nu suntem convinși că eticheta este cea mai bună metodă de a transmite această informație consumatorului final. Comisia a demarat deja încă un studiu cu privire la informațiile care sunt uh, transmise consumatorilor cu privire la uh, protecția animalelor și bunăstarea animalelor și rezultatele ne vor parveni în curând. Acum întrebările tehnice legate de metoda de asomare și asomarea cu dioxid de carbon. Există studii care arată că um, uh, Condițiile de viață ale animalului sunt cele care determină calitatea finală a, că- a cărnii și a produsului, nu metoda de asomare sau de sacrificare. Autoritatea pentru Securitate Alimentară a subliniat faptul că pentru carnea de porc și carnea de pasăre, sistemul cu dioxid de carbon nu este perfect, dar este unul eficace și care permite atingerea acestui echilibru între respectul pentru uh, bunăstarea animală și calitatea produsului. Până acum, informațiile pe care le avem nu ne-au putut demonstra că există alte soluții care să fie durabile și acceptabile pentru industrie. De aceea, eu în momentul de față nu întrevăd o tranziție între asomare electrică și CO2, adică să se treacă de la una la alta. Comisia oricum va promova investițiile tehnologice în acest domeniu și cercetarea. Pentru porcine, situația este aceeași cu o singură deosebire. Pentru, acest, pentru aceste animale există altă posibilitate, adică pot să fie utilizate alte gaze în afară de CO2 pentru asomare. Regulamentul acesta, după cum știți, e în vigoare despre 2 ani, au existat evoluții în domeniu și este foarte important să știți că noi la comisie ă, avem acum o strategie pentru ce se va întâmpla în viitor și ă, vom avea un demers corespunzător în viitor. Președintele, mulțumesc foarte mult! Când am început dezbaterea pe acest punct, eu am spus că se vor mai lua alți pași după sfârșitul dezbaterii. Haideți să revenim, deci, la această problemă la nivel de grup politic. Coordonatorii pot apoi să vină cu Uh, părerile proprii, care să le reprezinte și pe ale grupului, la reuniunea coordonatorilor, și putem să analizăm pașii ulteriori atunci, împreună. Formula propusă de coordonator cred că a fost uh, una potrivită pe momentul de față, a fost o inițiativă a conservatorilor. Haideți să nu grăbim lucrurile, pentru că nu dorim să avem tensiuni și discuții inutile. E într-adevăr un subiect foarte sensibil care ține de etică. Asta este propunerea mea pentru ce urmează să facem. Haideți să încheiem ședința pentru astăzi. Dați-mi voie să vă amintesc anunțez că mâine se votează, deci să nu vă uitați cartelele. Domnul Agnew, nu, domnul Andrieu, îmi cer scuze, va prezida reuniunea de mâine, pentru că există o, un consiliu al de ministri la Luxemburg și eu voi participa acolo. Suspend ședința 5 minute. Domnule Agnew, dacă doriți să interveniți. Domnule președinte, cred că s-a produs o confuzie Uh, cred că ați, cel puțin de la cabina engleză am auzit că domnul Agnew va, inter, va prezida ședința. Vă asigur că nu sunt eu, trebuie să vă cer scuze chiar de pe acum, pentru că trebuie să mă duc acasă, nu voi fi prezent mâine, voi trebuie să merg la o mormântare în uh, Regatul Unit. Președintele. Mă uitam la dumneavoastră și a fost greșeala mea și v-am confundat după nume cu domnul Andrieu, care nu este aici astăzi. Îmi cer scuze. Dar dacă ar fi nevoie, ați prezida, nu? Nu-i foarte greu, oricum. Oricum, absența dumneavoastră de mâine este de înțeles. Deci, reuniunea coordonatorilor peste 5 minute. Vă aștept!